a comenzar la sesión. Tenemos como primer punto del día el informe de financiación innovadora a nivel... Să începem cu ordinea de astăzi și astăzi ă, primul raport este metode inovatoare de finanțare, raportor doamna Podimata. Mulțumesc, ă, domnule președinte. Aș vrea să spun ă, ceva la ultima întâlnire. Cred că raportul privind metodele inovatoare de finanțare are o valoare adăugată considerabilă. Cred că trebuie să vedem care sunt toate soluțiile alternative pentru nouă metode de finanțare, mai ales acum când economia europeană, dar și bugetele naționale ale statelor membre au nevoie de acest lucru. Aceasta este o dimensiune importantă. O altă dimensiune este rolul reglementării acestor metode de finanțare, astfel încât ele să îndeplinească cerințele noilor metode de finanțare și aceasta în cadrul strategiei 2020. Alegerea metodelor de finanțare este o posibilitate pentru Parlament ca să arate încă o dată că putem să avem o abordare uh, comunitară unitară mai degrabă decât una guvernamentală. Sper că putem să oferim soluții la nivel european. ca un uh, supliment la metodele naționale și nu o încercare de înlocuire a acestora. Astăzi, Aceste surse alternative de finanțare ar trebui privite ca un stimulent. Am putea să spunem că este o uh, abordare a bățului și a zăhărelului în același timp. Sper că după uh, negocieri de o lună și jumătate au fost uh, depuse 200 de amendamente. Am parcurs uh, o mare parte din acestea și am găsit un teren comun pentru un text de compromis uh, care sperăm că va fi adoptat de cât mai mulți în Parlament. Acest lucru ne va permite să vorbim pe o singură voce uh, în raport cu Comisia și cu Consiliu. Amendamentele uh, respectă cele trei piloane ale, uh, cei trei piloane acestui raport. Am reușit să realizăm o serie de lucruri. Am ajuns la un acord cu privire la principalele oportunități din alineatul 5 al textului, modalități importante de a ajunge la venituri suplimentare prin finanțare inovatoare. Am ajuns la un acord în ceea ce privește evoluțiile G20 până acum și necesitatea să încercăm uh, să ajungem la un acord național în această privință. Și de asemenea trebuie să tragem uh, lecțiile care se impun din uh, toate legislațiile aplicabile și măsurile care au fost aplicate în diverse state membre până în prezent. Chiar dacă textul privind taxa pe Uh, tranzacțiile financiare este încă în lucru, el ar putea să afecteze uh, aceste metode, însă trebuie să ținem cont de necesitatea unei uh, transparențe sporite în acest domeniu. Trebuie de asemenea să vedem dacă va exista o valoare adăugată uh, pentru contributorii centrali. Așa încât cred că trebuie să cerem Comisiei Europene să facă o evaluare de impact, un studiu de impact în ceea ce privește diferențierea între contributori și uh, cine în final va, purta, va suporta costurile acestei taxe pe tranzacții. Apoi, gestionarea veniturilor uh, generate de aceste surse alternative de finanțare. Mai există și alte două aspecte rămase uh, deschise și o să încep cu alineatul 1, unde facem o referire la rezoluția din martie anul trecut a Parlamentului European unde a existat un studiu în ceea ce privește introducerea taxei pe tranzacții financiare la nivel european. După întâlnirile recente de miercurea trecute la Strasburg cu raportorii din umbră, am primit o propunere din partea PPE cu pe această temă. Se face referire la alte uh, alineate uh, din rezoluția din 10 martie 2010. S-a făcut o sugestie, o propunere, de fapt, pentru a găsi o soluție, pentru a găsi un teren comun, astfel încât să putem folosi termenul taxation sau levies, uh, impozitarea uh, tranzacțiilor financiare și la nivel internațional. Este o formulare care cred că poate să fie acceptată. Mai există și o altă problemă deschisă în aliniatul 7 al textului. După o serie de discuții și negocieri am reușit să fim în poziția în care să acceptăm compromisuri. Și aceasta se referă la alineatul 73. Am uh, inclus aliniatul 73 din raportul Beres, cuvânt cu cuvânt, în textul nostru. Uh, Raportul Perez a fost adoptat cu o mare majoritate în plenara din octombrie. Acest alineat face referire la realizarea unui acord privind uh, impunerea de uh, taxe pe tranzacțiile financiare la nivel internațional și dacă acest lucru nu este posibil, atunci vom trece la ideea uh, unei taxe pe tranzacții financiare la nivel european. Aceasta este secțiunea impozitării sectorului financiar. Un alt pilon sau capitol se referă la obligațiunile europene și investiții legate de acestea. Am ales un nou titlu pentru a face o distinție între obligațiile de investiții și uh, datorii și aceasta ca un supliment se face trimitere la faptul că există o dezbatere în desfășurare în prezent pe această temă. Este o discuție importantă cu privire la utilizarea obligațiunilor europene și o serie de propuneri au fost făcute în legătură cu acest subiect noi facem o referire la rezoluția adoptată pe 16 decembrie și pe baza acestei uh, rezoluții a Parlamentului European uh, invităm Consiliul să transmită un semnal politic clar Comisiei Europene dacă nu cumva ar fi o idee bună sau dacă aceste obligații europene sunt uh, utile. Trecând acum la chestiunea investițiilor creșterii europene și uh, strategia 2020, acestea trebuie să fie avute în vedere. Trecând la capitolul 3, uh, investiții în sectorul energetic, Dați-mi voie să spun că întâi facem uh, referire la principiul poluatorul uh, plătește, care trebuie avut în vedere la orice uh, principiu de fiscalitate, de impozitare. Prin urmare, trebuie să concentrăm fiscalitatea, da, impozitarea pe acest principiu atunci când se va face revizuirea Uh, directivelor pertinente, sugerăm ca criteriile uh, privind evaluarea emisiilor de dioxid de carbon să fie incluse. Și, de asemenea, trebuie să ne gândim și la taxele pe uh, dioxid de carbon, care ar fi un beneficiu pentru că ar încuraja lumea să folosească energia mai eficient. Apoi trebuie să facem o adaptare în conformitate cu principiile OMC. Aș vrea de asemenea să vă spun că am făcut propuneri în acest domeniu și uh, Comisia ITRE uh, ne-a transmis o serie de propuneri pe care ne gândim dacă să le integrăm. Trecând acum la politicile de dezvoltare uh, și de creștere, avem propuneri importante de la uh, Comisia TV pe care dorim să le integrăm. Domnule președinte, am făcut o serie de progrese și aș vrea încă o dată să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea lor și sper că vom fi în măsură să rezolvăm ultimile probleme pe care le mai avem cu alineatul 7. Uh, cred însă în rest că am ajuns la un compromis uh, bun am uh, rămas optimiști și am recunoscut care este valoarea adăugată acestui text, mai ales în acest context uh, dificil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Podimata. Acum aș dori să Dau cuvântul uh, purtătorului din partea PPM, doamna Hübner. Aș vrea să spun uh, următorul lucru. Având în vedere cât de delicate sunt uh, problemele despre care discutăm, cred că noi, ca și raportori, am realizat foarte multe înspre ajungerea la un compromis final. Dar sigur, așa cum spunea și Ani Podimata, poate că mai avem um, câteva sute de metri de parcurs pentru a finaliza această propunere și cred că ar fi bine și din punct de vedere politic dacă am ajunge la această poziție comună. Și am încredere că vom face acest lucru în timp util până la votul de săptămâna viitoare. Nu este nevoie să mai repet uh, lucrurile asupra cărora am convenit. Aș vrea doar să detaliez uh, puțin uh, una sau două diferențe diferențe uh, pe care încă le mai avem în discuție. Ați uh, înțeles uh, și din ceea ce spunea doamna Podimata că lucrul cel mai important este cel legat de taxa pe tranzacțiile financiare, iar intenția raportoarei este să rămână la textul care a fost votat din raportul doamnei Perez. Era vorba despre o taxă europeană la nivel uh, european. Deci aceasta ar fi o soluție fezabilă. Suntem cu toții conștienți de posibilele avantaje, dar și de posibilele inconveniente ale unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare la nivel european. Și totuși, uh, în deplină responsabilitate, vă spun că trebuie să așteptăm evaluarea de impact și să analizăm această chestiune cât putem de atent. Și odată ce aceasta va fi finalizată înainte de vară, uh, dacă este adecvat, vom putea să ne îndreptăm în direcția respectivă, dar numai cu aceste condiții. Și de aceea, în următoarea perioadă, va trebui să lucrăm pentru a vedea cât putem să mergem de departe în ajungerea la o propunere de compromis. Sunt de acord cu Anipodimata că la alineatul 1, unde se face referire la rezoluția din martie anul trecut, cred că putem să ajungem la un acord și cred că putem să preluăm niște lucruri din rezoluție așa cum a fost aceasta votată. Am înțeles că în ceea ce privește euroobligațiunile și impozitarea emisiilor de carbon, am ajuns la un acord și sper că vom finaliza demersul. Suntem foarte aproape. Sper că vom finaliza și referința la managementul resurselor sau posibilul resurse din, uh, din impozitarea sectorului financiar și vreau să vă las cu impresia că nu am ajuns încă acolo, dar că suntem foarte aproape și uh, sper că vom găsi o soluție înainte de votul de săptămâna viitoare. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnul Smith. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc doamnei Podimata pentru raport și Danuta Hübner a spus că este o chestiune foarte dificilă și știm acest lucru. Discutăm, uh, am discutat mai multe ore și cel puțin uh, în ceea ce ne privește pe noi, grupul ALDE, am ajuns săptămâna trecută la Strasburg la niște concluzii. Există însă două probleme. Una este cea legată de taxa pe tranzacțiile financiare, FTT, iar cealaltă este legată de euroobligațiuni. Dar cred că partea de euroobligațiuni este mai ușor de rezolvat. Avem un text comun asupra căruia ne-am pus de acord asupra anului trecut. Însă, în ceea ce privește această taxă pe tranzacțiile financiare, așa cum spunea și doamna Hübner, aș dori și eu să menționez uh, textul din raportul Beres. A fost foarte greu să ajungem la acel compromis compromis uh, și verzii nu ne-au făcut deloc viața ușoară uh, în ceea ce privește amendamentul oral înaintat în ultima fază. Dar până la urmă, după, punctul, după părerea noastră, grupul ALDE a acceptat textul în totalitatea sa chiar dacă am votat împotriva acelei părți care spune că Uniunea Europeană uh, ar trebui să uh, introducă acest, această măsură ca o primă fază. Chiar dacă eram împotriva acelei părți din text, am votat până la urmă pentru raportul Beres. Și cred că ar trebui să avem uh, aceeași abordare și de această dată. Și cred că acesta este compromisul uh, pe care l-am făcut săptămâna trecută la Strasburg. Acum uh, nu știu dacă așa stau lucrurile și din uh, partea PPE. Chiar și noi, uh, în grupul nostru, trebuie să știm dacă veți susține raportul, dacă introducem acel text, pentru că altfel îmi va fi greu să îi conving pe unii dintre colegii mei, pentru că mulți nu sunt atât de acord cu acest prim pas la nivel european. Deci, din punctul nostru de vedere, aceasta este, sau acestea sunt problemele care mai rămân nerezolvate. Dar altfel, cred că am ajuns la niște compromisuri și vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Danuta Hübner, doriți să clarificați punctul pe care l-a menționat domnul Smith? Eu am încercat să fiu cât se poate de clară. Uh, aici, într-adevăr, avem un dezacord. Nu putem să acceptăm în momentul de față, adică cu o săptămână înainte de termenul final, nu putem accepta formularea sau redactarea preluată direct din raportul de anul trecut, care spune în mod clar că introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare ar trebui să fie cât mai largă, pentru că altfel uh, și acea formulare largă nu înseamnă neapărat o taxă globală. Ca, dacă nu reușim acest lucru, atunci ar trebui să se introducă o taxă uh, ca un prim pas la nivel european. Noi suntem în continuare convinși că nu ar trebui să fim atât de direcți. Cred că ar trebui să așteptăm în mod clar evaluarea de impact făcută de Comisia Europeană. Și am auzit de la comisar uh, de cel puțin uh, trei ori în public că aceasta va fi finalizată până um, în vara acestui an. Deci credem că dacă, doar dacă Comisia consideră că este potrivit, atunci această taxă poate fi introdusă la nivel european. În cazul în care um, alte țări uh, resping uh, această taxă la nivel global, atunci uh, vom vedea care este fezabilitatea acestei taxe la nivel european. Dar fără o un studiu de impact din partea Comisiei, nu putem să susținem această idee. Cred că nu putem în momentul de față să susținem în totalitate relația dintre posibilele avantaje și posibilele dezavantaje ale unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivel european și cred că aceasta este cea mai um, bună clarificare pe care vă o pot aduce. Mai avem uh, câteva zile pentru a finaliza documentul, dar de fapt cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș uh, dori să întreb comisia um, care este data la care va fi transmis documentul menționat de doamna Hübner. Îmi cer scuze, nu am înțeles. Am pus o întrebare comisiei, spune domnul președinte, care este data la care intenționați să ne transmiteți studiul de impact? Nu pot să spun mai mult decât a spus comisarul acum două săptămâni. Studiul de impact va fi gata la vară. Domnul Filip Lambert, vă rog. Nu vreau să mă amestec într-o discuție între liberal și PPE, dar vreau să vă spun și eu care este punctul meu de vedere. Apreciez uh, candoarea uh, Danutei în această discuție. Este o intervenție mm, valoroasă, dar și eu vreau să fiu la fel de candid. Uh, Sincer, fac legătura cu ce am discutat ieri despre guvernanța economică. Înțeleg și acum adresez grupurilor ALDE și PPE. Ambele grupuri insistă foarte mult să avem un, o, o convergență rapidă și durabilă în ceea ce privește guvernanța economică, reduceri ale cheltuielilor și uh, reduceri ale datoriei. Ați spus acest lucru și este clar acest lucru. Ambele grupuri spun de asemenea că trebuie să investim în obiectivele Europa 2020. O parte din aceste investiții sunt investiții private, dar o parte sunt investiții publice. Și de fiecare dată când începem să discutăm despre resursele care uh, ar permite realizarea de investiții în obiectivele Europa 2020, pentru fiecare subiect legat de, res- de resurse, răspunsul dumneavoastră este fie nu, fie ne mai gândim sau ar trebui să avem o evaluare de impact și sunt uimit. Eu aș vrea să înțeleg cum reconciliați uh, această pornire pentru austeritate și opțiunea recunoscută de a investi în Europa 2020, pentru că singura modalitate de a închide această ecuație, lucru pe care îl cred imposibil, este că dacă nu putem taxa uh, corporațiile, uh, problema legată de CCCTB, deci dacă nu putem impozita sectorul financiar, pentru că trebuie să mai studiem problema, dacă nu putem să abordăm uh, serios uh, Um, frauda fiscală pentru că nu susțineți schimbul de informații, ei bine, atunci singurele surse de venituri publice care mai rămân sunt legate de impozitarea veniturilor veniturile din uh, ale forței de muncă. Asta înseamnă, încă o dată, impozitarea celor a căror capacitate de contribuție în societate este cea mai slabă. Deci ori uh, îi impozităm, ori le oferim mai puțin uh, sprijin public sau mai puține uh, subvenții sau mai puține uh, prestații pentru șomaj. Deci, sincer, aș vrea într-o bună zi să înțeleg cum vedeți dumneavoastră această ecuație. Uh, cum se potrivesc cifrele pentru că, sincer, nu înțeleg încotro vă îndreptați. Propunerea mea este să ne limităm la formularea din raportul BRS și dacă vă e greu să înghițiți această chestiune, atunci să veniți cu niște alternative credibile. Pentru că, sincer, așa cum procedați, înseamnă um, că să nu avem resurse suplimentare și să reducem cheltuielile. Dacă puteți să vindeți asta cetățenilor, atunci o să învăț și eu de la dumneavoastră. Uh, dar cred că este o vânzare imposibilă. Mulțumesc! Eh, merci, Filip. Mulțumesc, Filip. Acum îi dau cuvântul domnului Stregec. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Eu nu vreau să continui discursul elocvent al domnului Lambert în ciuda uh, unora dintre argumentele sale, care par să fie interesante dar voi încerca să mă concentrez mai degrabă asupra raportului doamnei Podimata și aș dori să apreciez um, efortul uh, depus de dumneai pentru că este un lucru extrem de complicat. Este un subiect foarte structural și, așa cum a spus și domnul Lambert, este greu de înghițit pentru unele statele, state membre din Uniunea Europeană. Deci, Sincer vorbind, acesta este adevărul. De ce să ne ascundem după deget? Eu nu vreau să repet în mare măsură primele observații pe care le-am avut pe tema finanțărilor inovatoare, așa cum le numim noi. Noi nu suntem în mijlocul acestei ere, ci suntem la începutul erei consolidării fiscale în cadrul uh, statelor membre UE. Și părerea mea de la grupul ECR este că o asemenea epocă ar trebui să fie reflectată de către Parlamentul European și de către statele membre. Deci, nu cred că putem să evităm o uh, formulare sau propoziții care uh, se referă la instituțiile europene sau la programele acestora care nu ar trebui să meargă în direcția reducerii cheltuielilor bugetare. Asta a fost, uh, cum spuneam, observația mea inițială și nu doresc să o repet acum. Eu sunt complet de partea doamnei Hübner, din partea PPE în ceea ce privește această taxă pe tranzacțiile financiare, dacă aceasta este implementată doar la nivelul Uniunii Europene, asta ar uh, crește poverile uh, transfrontaliere asupra uh, companiilor internaționale și ca rezultat Uniunea Europeană nu ar fi la fel de competitivă ca restul lumii. Eu cred că nu e un, vorba de un truc aici, ci de o poziție extrem de complicată și, credeți-mă, pentru, pentru unele state membre, și vom vedea acest lucru și la Consiliul European, aceast, aceste măsuri, aceste instrumente vor fi blocate în conformitate cu uh, informațiile pe care le am din partea Consiliului European. Noi nu credem că vom uh, sprijini amendamente care să transfere mai multe capacități către instituțiile europene sau care le vor permite acestora să colecteze mai multe uh, impozite, pentru că aici nu avem o responsabilitate clară și nu avem o fezabilitate transparentă. Este un pas destul de periculos din punctul nostru de vedere și nu vom sprijini nicio tentativă de a aduce de a împrumuta lucruri suplimentare din partea statelor și a cetățenilor acestora. Pentru că există nenumărate observații în raportul doamnei Podimata care uh, mă fac să am aceste îngrijorări. Noi suntem în conformitate sau acceptăm mai degrabă toate tezele incluse în acest raport în ceea ce privește necesitatea restructurării politicilor fiscale și restructurarea bugetului, care ar trebui să fie consolidat și mai bine organizat în uh, situația de astăzi, în lumea noastră de astăzi. Vrem să vă asigurăm că poziția noastră dorește să evite niște probleme sociale care ar putea rezulta din uh, implementarea unor reforme structurale fundamentale uh, în cadrul uh, Uniunii Europene. În ceea ce privește euroobligațiunile, înțeleg că putem analiza euroobligațiunile din diverse puncte de vedere ideologice și putem vedea argumente pro și argumente contra pentru aceste euroobligațiuni. Dar eu sunt un pic bănuitor și circumspect că aceste euroobligațiuni ar putea duce la creșterea riscului și mai mult decât atât, cred că euroobligațiunile sunt o cale ascunsă de a federaliza uh, datoriile naționale, datoriile publice naționale și acest lucru este inacceptabil. Și subliniem necesitatea de a analiza atent eficiența uh, tuturor instrumentelor financiare actuale și subliniez actuale care ne stau la dispoziție în loc să căutăm surse noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru efortul dumneavoastră, doamnă Podimata, oricum. Mulțumesc, domnule Strecec. Aș, da, aș dori să spun ceva comisiei. Studiul de impact uh, al uh, comisiei care a fost promis în momentul audierii trebuia să fie făcut mai devreme și acum mi se spune că de-abia în vară va fi cazul, ceea ce mi se pare un pic cam mult pentru un document care este destul de ușor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Podimata. Cred că a făcut o treabă extraordinară adunând din diverse surse de venituri, deci reunind practic mai multe surse de venituri în cadrul raportului său. Asta ne doram și noi pentru că este un uh, manifesto pentru, tranzacția pe, uh, pentru taxa pe tranzacțiile financiare, dar întotdeauna diavolul stă în detalii. Și mă tem că eu nu am fost implicat uh, direct în procesul de negocieri, dar a fost uh, extrem de dificil din ce am înțeles. Și acum trebuie să analizăm, cum spuneam, aceste detalii și să vedem câte multe putem sprijini, ceea ce nu vă pot spune neapărat în acest moment. Ar trebui să avem o taxă internațională pe tranzacțiile financiare. Eu am înaintat un uh, amendament scris și am spus că eu cred că ar trebui mai întâi să fie o taxă europeană, având în vedere că la nivel european avem niște structuri, avem un parlament, avem un cadru în care putem să introducem această taxă. Uh, Uniunea Europeană este o zonă economică destul de largă, una dintre cele mai mari și ar putea să-și permită acest lucru fără a uh, avea riscuri suplimentare. Dar va fi mult mai complicat să aplicăm această taxă la nivel internațional, pentru că acolo nu avem structuri prin care să putem face acest lucru eficient și pe termen scurt. Deci, cu cine ai sta de vorbă la nivel internațional, cu cine ai putea să, uh, să ajungi la un acord. Bineînțeles, ar fi dezirabil să avem această taxă la nivel internațional, dar cred că ar fi extrem de dificil de realizat și tocmai de aceea aș prefera să ne punem de acord între noi să o introducem la nivel european, pentru că cred că acest lucru chiar este fezabil. Și așa putem să avem o influență directă și imediată și ar trebui să profităm de acest lucru. De asemenea, aș dori să sprijin și ceea ce a spus Filip Lambert. Nu vreau să repet ce a spus el, ci doar subliniez faptul că sunt perfect de acord cu ce a spus. Dar ar mai fi un aspect pe care aș dori să-l adaug. El a vorbit despre investiția în strategia 2020. Dar aș sublinia, așa cum am făcut-o și ieri, că întotdeauna am vorbit despre sărăcie și despre excluziunea socială și Comisia a lansat o platformă legată de asta în care există niște obiective ambițioase pentru lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Dacă aceste obiective uh, vor fi realizate, atunci, bineînțeles, va fi necesară o finanțare suplimentară. Și putem spune că acest lucru nu va fi posibil dar este necesar dacă Uniunea Europeană vrea să asigure un lucru durabil și sustenabil și sper că aceste aspecte să fie luate în calcul pentru că este extrem de urgent pentru noi și extrem de necesar să aranjăm o consolidare financiară la nivel european și la nivelul statelor membre, firește. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Clute. Mai avem uh, șapte minute la dispoziție și am uh, cinci cereri de intervenție, așa încât vă îndemn să fiți cât mai succinți. Vicky Ford. Vreau să vorbesc uh, de obligațiunile pentru proiect la care s-au depus două amendamente dar nu văd uh, în compromis niciun fel de cuvintele cheie pe care le-am propus. Și, uh, din câte înțeleg eu compromisurile, ori preluăm niște cuvinte cheie, ori respingem amendamentul. Aș vrea să... Sunt două cuvinte în legătură de, cu obligațiunile pentru uh, proiecte. Uh, și ele nu sunt controversate pentru că nu spun că ne opunem uh, acestor obligațiuni, dar uh, am vorbit de niște condiții care trebuie instituite. Primul amendament și se referă uh, exact cu ceea ce am vorbit atunci când am vorbit despre BEI. Dacă avem uh, uh finanțări uh, privat-public, uh, atunci există debite uh, datorii uh, contingente, așa încât ori punem aceste cuvinte în compromis, ori vom avea posibilitatea să votăm asupra lor. A doua problemă, dacă este vorba de un proiect transnațional, transfrontalier, să vedem care sunt riscurile implicate și noi cerem o analiză. Uh, statele membre sunt foarte sensibile la astfel de chestiuni uh, atunci când este vorba de garanții uh, comune. Cred că uh, am putea să analizăm modalitățile potențiale în care ar putea fi uh, folosită în mod inteligent finanțarea pentru a evita astfel de riscuri și atunci procesul ar fi mult facilitat. Să uh, uh, votăm asupra lui 175 sau să includem în compromis. Am fost uh, îngrijorată să-l aud uh, pe comisar uh, spunând că aceste obligațiuni sunt inginerie financiare și de aceea, dată fiind conotația negativă, aș sugera folosirea unei alte sintagme. Ieri, atunci când s-a vorbit despre guvernanța economică, am cerut ca bugetul comunitar să se supună uh, Uh, acelorași niveluri de uh, uh, transparență cu trei ani de previziuni și cei care susțin mai multe taxe la nivel european înțeleg acest lucru. Vă aș, mă aștept să mă susțineți în amendamentele prin care cer ca bugetul comunitar să aibă acela, aceeași transparență ca și bugetele statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Vicky. Domnul Ulman. Mulțumesc, domnule președinte. Îi sunt recunoscător Anei Podimata pentru volumul mare de muncă pe care l-a făcut și, de asemenea, sunt recunoscător și mulțumesc raportorilor din umbră, pentru că știu că este încă o problemă controversată și sunt multe chestiuni în suspensie încă. Dați-mi voie să Uh, reamintesc Comisiei o serie de uh, date, de fapte economice, condițiile acestei dezbateri. Și fac asta pentru că socialiștii și democrații uh, sunt foarte fericiți când se, când se vorbește de noi forme de venit. Domnul Ferber a spus acest lucru de când a venit în rândul nostru. Însă aș vrea să-i spun că lucrurile sunt mult mai serioase decât crede să vedem care este cifra pentru datoria publică în zona euro în anul 2007. Dacă uh, privim această cifră, uh, doamna Hübner cunoaște foarte bine aceste cifre. Înainte de uh, criză eram în jur de 60%. Cu alte cuvinte, eram la valoarea limită Acum suntem la peste 80% și motivul este trei, sunt de fapt trei motive. Criza internațională financiară, și comunitatea europeană euro a reacționat astfel între 25%, 30% din PIB a fost consumat pentru a, a Uh, salva uh, băncile în dificultate, deci 25 până la 30%. O criză a economiei cu o cădere de 5% și mai mult, apoi dezechilibrele în modul în care am uh, din care ne-am redresat după aceste datorii. Comisarul Șemeta a stat câteva zile în urmă în fața noastră și Uh, nu m-a surprins uh, că reprezentantul comisiei nu a spus nimic pentru că nici comisarul Șemeta nu a spus uh, nimic. Pentru că nu și-a dat probabil încă seama cât de gravă este serioasă. Dar dați-mi voie să merg și mai departe de atât. Doamna Hübner, dacă această comisie este de acord cu Comisia și cu Consiliul în ceea ce vește politica, atunci o să mai rămână uh, zona uh, euro la care să adere uh, Polonia, Suedia și alte țări care doresc să adere. Din acest motiv, trebuie să negociem asta și să luăm măsuri hotărătoare și să dăm cetățenilor un răspuns din partea acestui Parlament. Sper că nu este ideea ultimă pe care o are PP-ul. De aceea sunt recunoscător domnului Schmidt pentru atitudinea sa flexibilă. Sper că vom putea ajunge la un acord, dar dacă acesta este ultimul său cuvânt, atunci uh, o să încep să înțeleg de ce uh, raportul doamnei Wortman Col a trebuit să aștepte atât de mult, pentru că trebuie să aștepte o idee din partea Comisiei. Trebuie să facem ceva rezonabil, al minter nu ajungem nicăieri. Din păcate, nu prea mai avem timp la dispoziție. Marcus. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ați uh, spus pe bună dreptate că la audiere comisarul a propus uh, o propunere de acest tip uh, aproape că a trecut un an, uh, era în februarie anul trecut și răspunsul întârzie. Domnul Bulman a spus că se trage de timp, însă cred că nu s-a adresat bine. Comisia ar trebui să se adreseze. Apoi e vorba de sistemele financiare la nivel european și internațional. Nu știu dacă noile taxe sunt inovatoare. Desigur, domnule Lambert, aveți un singur răspuns. Problema este că uh, avem nevoie de un alt răspuns față de cel pe care ni-l dau verzii. Anumite lucrurile devin plictisitoare aici. În rest, tot ceea ce spuneți este destul de corect. Însă trebuie să recunoașteți cinstit că întreg sistemul uh, financiar trebuie asanat. Nu puteți să spuneți că statele membre sunt supra-îndatorate uh, și să îndatorați uh, Uh, Uniunea Europeană cu obligațiunile. Grecia nu plătește 10% din aceste obligațiune, ci 3,3 sau 3,5%. Asta a spus și doamna Vortman Col. nu pot să spun că dacă lucrurile merg foarte rău și se duc pe apa sâmbete, atunci să rezolvăm problema cu euroobligațiunile. Nu cred că uh, trebuie să inventăm o nouă formă de datorie. Trebuie să răspundem la întrebare. Uh, ce trebuie să facem, care este sacina noastră în secolul 21. Uh, vorbim despre un stat social uh, cu adevărat, în, care, în caz în care avem nevoie de uh, mai mulți bani sau de o economie liberă, în caz în care avem nevoie de mai puțini bani. Asta e întrebarea la care trebuie să răspundem, dar răspunsul nu stă în mai multe taxe. Foarte pe scurt, pentru că nu avem timp. Vreau și eu să-i mulțumesc lui Ani Podimata și raportorilor uh, din umbră pentru disponibilitatea lor de a ajunge la un um, acord, la un compromis, chiar dacă avem puncte de vedere diferite. Acest efort este lăudabil. Din uh, acest um, raport de compromis aș vrea să văd că suntem deschiși cu privire la posibilitatea unei uh, taxe pe tranzacțiile financiare, o taxă inovatoare pentru că uh, există studii care arată că lumea se schimbă. Nu cred că trebuie să rămânem uh, paralizați și să nu progresăm. Dacă vi s-ar demonstra că aceasta nu ar avea un impact mare asupra profiturilor și mă adresez celor de dreapta, cu siguranță ați spune da, pentru că aceasta este singura condiție pe care o aveți uh, și pentru care nu vreți să aveți, de fapt, această taxă. Dar uh, dacă nu se demonstrează un impact asupra asupra um, profiturilor și asupra bonusurilor, atunci Sectorul uh, financiar nu suferă. După părerea mea, sectorul financiar nu va suferi niciodată, pentru că statele membre se vor asigura de competitivitatea sa și de realizarea unor profituri. Vreau să le reamintesc colegilor că și eu aștept cu sufletul la gură uh, studiul de impact al Comisiei, deși nu pun speranțe prea mari, pentru că la primul raport Comisia a exclus din start orice taxă pe tranzacțiile financiare fără să se uite la dovezi. Și totuși, Comisia a spus că industria serviciilor financiare este sub subimpozitată și față de alte sectoare și că a primit subvenții majore, trilioane de euro ca subvenții, deci nu sume de bagatelă și cred că uh, noi vrem să vedem o oarecare corectitudine introdusă. Trebuie să susținem uh, economia reală și cred și sper că rezultatul acestui compromis este să transmitem un mesaj puternic din această comisie, ca și în raportul Berez, că acest sector trebuie să uh, își uh, plătească datoriile și trebuie să contribuie la economia europeană reală. Și cred că dacă transmitem acest mesaj, cu siguranță vom, voi vota pentru. Mulțumesc, Alice Jean-Paul. Mulțumesc. Este o dezbatere importantă, domnule președinte, care trebuie să aibă ca obiectiv uh, fie un uh, raport care să îngroașe rândurile rapoartelor uh, prăfuite de pe etajere sau un raport pe care să-l discutăm pe îndelete. Și nu spun mai mult. Mulțumesc. Foarte bine. Ildico. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, suntem în fața unei situații foarte complicate, dar bazele unei decizii încă nu au fost uh, îndeplinite. De aceea, ministrul ungar al finanțelor a fost foarte reticent la mm, întrebările care i-au fost adresate și ne așteptam să răspundă la unele întrebări cu da și nu, dar nu se poate răspunde cu da sau nu. Dacă ne îndepărtăm de la obiective, cred că nu trebuie neapărat să ne gândim că inovația presupune neapărat o taxă, chiar dacă este vorba de tranzacțiile financiare. Nu văd de ce corelăm inovația cu taxele sau cu introducerea unei taxe. Uh, poate că sunt situații dificile în care deciziile trebuie să fie luate rapid și de altfel, uh, doamna președintă a spus ieri că trebuie să luăm uh, niște decizii rapid. De aceea, într-o situație atât de dificilă, cum se face că un astfel de studiu de impact încă nu este disponibil nici după un an. Eu mă adresez acum Comisiei Europene și îi cer să acționeze cu celeritate pentru a putea avea în cele din urmă acest studiu de impact. Apoi am depus amendamentul 24 care se referă la alineatul H și care menționează pactul de stabilitate, care nu este un scop în sine, E adevărat că ni mm, se cere să vorbim uh, foarte clar și din cauza acestei crize nu trebuie să mm, ascundem perspectivele de viitor. Mulțumesc. Mai am două solicitări de intervenție. Am să-i cer uh, domnului uh, Fibli Plamber, în elocvența sa binecunoscută, să nu abordeze în totalitate această dezbatere. Mulțumesc. Cred că a fost totul foarte clar. Ați spus foarte clar că obiectivul dumneavoastră este să dați uh, mai mult uh, spațiu de manevră întreprinderilor și să micșorați statul. Acum, dacă mă uit la țara dumneavoastră, care este cel mai bun performer din Europa, la ce ajungem? Ajungem la un sector financiar supradimensionat și ajungem la un fapt interesant, ce anume 7 milioane din lucrătorii germani sunt lucrători precari. Și întrebarea uh, mea pentru dumneavoastră este unde credeți că își vor găsi întreprinderile pe care le uh, apreciați atâta clienții, dacă clienții sunt săraci? Cred că uh, acest răspuns uh, va veni la o cafea între dumneavoastră. Oricum, noi nu avem lucrători săraci în țara mea. Eu sunt foarte optimist că zona euro va face eforturi să se întărească. Bineînțeles, există probleme ale unor țări, Polonia, Suedia, care sunt în afara acestei zone și care vor să, um, intenți, uh, să intre. Deci, oricum, ca și domnul Bulman, sunt la fel de optimist. Eu sunt pentru CCTB și sunt pentru mai multă transparență și deschidere, fără nicio problemă, dar nu sunt convins cu privire la această taxă pe tranzacțiile financiare. Și aș spune doamnei Hübner că am votat pentru raportul Beres uh, la sfârșit, dar am avut un vot pe părți cu privire la aspectul sau la dimensiunea europeană. Și de aceea aș spune că poate ar trebui să ne limităm la această poziție chiar și în acest raport. Dar vreau să știu eu înainte acest lucru, înainte să-i conving pe colegii mei furioși din uh, grupul ALDE. Vă Domnul președinte, acum uh, cred că perioada de autogestiune a acestei președinții uh, se încheie. Dar îmi pare rău. Cred că uităm că în acest uh, raport al doamnei Podimata nu discutăm doar despre FTT, ci și despre FAT. Colegii au vorbit ca și cum este singurul lucru pe care vrem să-l respingem. Oricum, există teorii economice diferite. Haideți să nu ne rușinăm de acest lucru și să recunoaștem pe față. Sunt de acord cu ceea ce a fost spus și anume că creșterea este principala noastră preocupare. Trebuie să avem finanțare considerabilă care să vină atât din surse publice, cum ar fi bugetele naționale și, bugetele euro- și bugetul european, cât și din surse private se fac reduceri uh, la nivel național și cred că um, atunci când vom gândi, ne vom gândi la următorul cadru multianual, va trebui să ținem seama și de finanțarea privată și este vorba în special de sectorul financiar, piețele de capital și sectorul bancar și toate acestea vor fi foarte importante și sper că sunteți de acord cu mine că atunci când uh, implementăm uh, instrumente de politică publică, uh, minimul pe care trebuie să-l obținem de la aceste instrumente este ca acestea să nu submineze capacitatea de finanțare a sectorului privat pentru creștere. Și atunci uh, trebuie să fim aproape siguri sau trebuie să fim convinși că vom avea o creștere netă a finanțării dacă creăm instrumente noi. Trebuie să vă spun că dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă acum pe piețele de capital și dacă ne uităm unde se duce capitalul astăzi și dacă ne uităm la sectorul bancar, și la următorul uh, test privind sectorul bancar și problema lichidităților, nu sunt convinsă că putem să uh, obținem o finanțare mai mare pentru creșterea noastră dacă aplicăm o astfel de taxă pe tranzacțiile financiare doar la nivel european. De aceea nu sunt convinsă și acest lucru este valabil pentru colegii din PPE. De aceea am venit cu această idee de a aștepta aștepta um, acel studiu de impact al Comisiei și să sperăm că în 4-5 uh, luni acest studiu va veni. Poate că răspunsul va fi greșit, dar măcar atunci vom avea pe ce să ne bazăm decizia. Vom uh, avea o bază la care să facem referire și nu ne vom limita doar la un mesaj politic pe care îl înțeleg, dar cred că ar trebui să avem un uh, sentiment mai mult decât politic, pentru că consecințele ar putea să fie foarte importante. Mulțumesc! Sylvie Goulard, je vais te donner la parole, mais très bref. Sylvie Goulard, o să-ți dau cuvântul, dar foarte, foarte pe scurt, pentru că trebuie să ajungem la... În primul rând, apreciez uh, faptul că colegii au spus că trebuie să încercăm să găsim puncte comune, însă e un lucru care mă deranjează foarte mult. Atunci când se spune că suntem de acord la nivel global, uh, deși știm că acest lucru nu se va petrece rapid la nivel global, nu prea să înșelăm pe electori și uh, pe cetățeni în spaniolă spune mâine, mâine, dar nu știm niciodată când se va produce. Cred că în acest caz trebuie să spunem că piețele la nivel uh, global uh, au un impact asupra agenței noastre politice și nu este singurul subiect în care statele membre și Uniunea Europeană ar putea să fie depășite de tehnologie și evoluția lumii. Personal vorbind, prefer să menținem ideea că există o marjă de manevră și trebuie să fim inteligenți la nivel european. Apoi sunt preocupată de numărul de rapoarte pe care le vom cere comisiei și care se duc într-un hău. În ceea ce vrește dezbaterea privind uh, concurența săptămâna trecută, colega noastră nu este aici, a făcut o treabă foarte bună. Comisarul Almunian nu a fost aici și am cerut uh, deja niște lucruri în anul anterior și nimeni nu ne răspundem. Trebuie uh, să fim atenți, să nu fim o, un grup de oameni care cere comisiei rapoarte și acestea nu-i pasă cât uși de puțin. Uh, raportul Podimata are lucruri interesante, inovarea uh, poate să fie acolo. Uh, de pildă, când citim studiul privind creșterea anuală și vedem că propunerea făcută de comisie este creșterea TVA-ului, atunci mă gândesc la justiția fiscală. E o noțiune pe care nu trebuie să o uităm într-un parlament. Mulțumesc, Silvii. Comisia va transmite o scrisoare Comisiei spunând că nu suntem mulțumiți de uh, ritmul lent uh, în care se dă curs uh, cererilor noastre. Îi dau cuvântul doamnei Podimata acum. Doar două minute. În primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile pe care le-au avut și o să repet ce am spus mai devreme. Cred și sper că vom putea, într-adevăr, să ajungem la un acord, un acord care să fie în favoarea eficienței și dreptății. Am două observații de făcut în ceea ce privește euroobligațiunile. Nu este ceva nou, nu este ceva care a apărut așa peste noapte după criza datoriilor. Uh, Nu vorbim aici despre redistribuirea datoriilor uh, țărilor care au avut uh, probleme. Vorbim despre lucruri care există de, vreme, de pe vremea când s-a înființat zona euro și moneda euro. Și în raportul Giovannini din anul 2000 veți vedea și acolo o trimitere la euroobligațiuni, deci încă de pe atunci se vorbea despre asta. Obligațiunile sunt descrise ca un instrument extrem de important pentru consolidarea uh, Um, Uniunii Monetare Europene și pentru completarea pieței uh, interne. Deci nu este ceva care a apărut acum, recent, peste noapte. Motivul pentru care ideea a revenit acum este criza prin care uh, trece în momentul de față Uniunea Europeană și tocmai de aceea a reapărut această idee și cred că merită să o luăm în calcul din nou și să ne gândim și la ceilalți parametri și dacă și cred că asta înseamnă că trebuie să avem o evaluare completă a acestei posibilități. Deci încă o dată, nu vorbim despre ideea de a transfera responsabilitatea de la nivel național la nivel european. Nu. Ideea este ca Uniunea Europeană să aibă oportunitatea de a ieși cât mai rapid din criză. Și vrem să ajutăm țările din zona euro să-și uh, să facă cât mai multe eforturi pentru a-și reglementa finanțele. Avem o dezbatere întreagă pe uh, marginea gestionării financiare uh, Uh, avem niște sancțiuni și penalități care sunt discutate, deci nu vorbim aici doar despre guvernanță, ci vorbim și despre cetățeni, pentru că ei sunt cei care vor trebui să um, accepte această povară și ei sunt cei care vor plăti factura până la urmă. Deci nu ar trebui să uităm de cetățeni în dezbaterea noastră și în stabilirea de politici europene, fie că vorbim despre uh, țări, uh, despre cetățeni dintr-o țară puternică din punct de vedere economic, fie că vorbim despre o țară mai puțin uh, puternică, mai slabă. Și nu vreau să redeschid acum dezbaterea legată de taxele pe tranzacții financiare la nivel internațional pentru că acest raport nu intenționează să ofere răspunsuri tehnice. Bineînțeles, există un număr de parametri care joacă un rol, un număr de aspecte tehnice, dar sarcina noastră, rolul nostru aici, este să transmitem un semnal politic și cred că trebuie să obținem, pentru a obține ceea ce ne dorim, trebuie să transmitem un uh, semnal politic clar, și anume că această perspectivă trebuie să fie evaluată rapid și pe deplin. E foarte clar că o taxă pe tranzacțiile financiare în Europa nu poate fi aplicată dacă nu există un studiu european care să fi fost făcut de Comisia Europeană. Este o condiție sine qua non. Deci depinde de noi să transmitem un semnal politic, ceea ce este și mai important având în vedere ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru că Italia Ehm, și Franța, care sunt la președinția G20, au fost în favoarea acestei taxe. Deci este datoria noastră ca Parlament European să transformăm acest lucru într-un semnal politic și să respectăm pozițiile pe care le-am adoptat în mod repetat în trecut. Deci dați-mi voie să repet. Trebuie să facem eforturi serioase în acest scop pentru a pune presiune și la nivel internațional și trebuie să avem un rol conducător, trebuie să dăm un exemplu uh, din punct de vedere politic. Uh, tehnic vorbind e cu tot o altă poveste, dar acum, cum ziceam, vorbim despre semnalele politice. Președintele, mulțumesc foarte mult. Votul va avea loc pe 1 februarie și votul în plenară va avea loc în martie. Cred că pozițiile grupului sunt foarte clare deci nu știu dacă trebuie neapărat să intrăm uh, mai în amănunt în toate aceste aspecte. Vom încerca să ajungem la un acord sau să ne exprimăm foarte clar uh, uh, divergențele. Și uh, sugerez să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este raportul domnului Cutaș în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții. Îmi cer scuze, domnule Cutaș, că am întârziat puțin. O să încerc să facem lucrurile cât mai repede cu putință. Mulțumesc. Președinte, voi încerca să fiu scurt și să încercăm să ne încadrăm în, termen, în timpul pe care îl avem alocat până la și jumate. Raportul anual al uh, Băncii Europene de Investiții pentru 2009 uh, urmărește a oferi o analiză a activităților întreprinse de bancă practic în anul 2009 și propune linii directoare pentru viitoarele acțiuni ale acesteia. Banca Europeană de Investiții uh, este un partener important al Uniunii Europene, atât din perspectiva îndeplinirii obiectivelor de politică ale Uniunii Europene, cât și în contextul de criză economică în sfera cooperării cu instituțiile Uniunii pentru realizarea țintelor de creștere economică și de stabilitate financiară. Prin urmare, am decis să, să subliniez importanța rolului pe care Banca Europeană de Investiții va trebui să și-l asume în îndeplinirea obiectivelor strategiei Uniunii Europene 2020, în eliberarea de obligațiuni pentru proiecte și în susținerea unor proiecte care să favorizeze creșterea economică și crearea de locuri de muncă, inclusiv proiectele axate în jurul întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor cu capitalizare medie și a dezvoltării infrastructurilor de energie și de transport. <clears throat> Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Banca Europeană de Investiții a avut de câștigat în ceea ce privește flexibilitatea tipurilor de finanțare și a activităților pe care aceasta le poate realiza. Astfel, aceasta este, este, este permisă de acum încolo furnizarea unei asistențe tehnice și crearea unei entități subsidiare, asistență tehnică uh, este necesară atât în regiunile aflate sub incidența obiectivelor de convergență, cât și în țările în curs de aderare, pentru o mai bună absorție a fondului. Uh, sunt uh, deschis și vreau să ascult părerile colegilor noștri. În ce privește calendarul, uh, data limită pentru amendamente este 7 februarie. Discutarea amendamentelor în comisie va fi pe data de 28 februarie, votul în comisie 15 martie, iar votul în ședința plenară 4 aprilie. Mulțumesc! Mrs. Hubner Mrs. Hubner, I'm sorry. I, I am a shadow. Doamna Hübner, sunt raportor din umbră și cred că nu este un raport privind activitatea obișnuită este o rezoluție foarte importantă pentru Parlament, dat fiind momentul. El survine într-un moment, uh, într-un uh, context uh, al perspectivei multianuale și austeritate. Trebuie să fim conștienți de unde poate să provină finanțarea pentru creștere. E, bun, e o rezoluție bună și subliniază implicarea viitoare a BEI în facilitarea uh, funcției de pârghie pe care o are bugetul uh, comunitar pentru a spori impactul uh, bugetului UE în ceea ce vește finanțarea trebuie să și se ține cont de faptul că BEI a făcut deja o contribuție majoră la răspunsul Uniunii Europene la criză Uh, facilitând uh, această funcție de pârghie a bugetului european și împreună cu Comisia Europeană a dezvoltat o serie de instrumente financiare comune care sunt interesate și din punct de vedere al rolurilor de pârghie. Cred că rezoluția ar trebui să abordeze uh, și mai mult și mai aprofundat uh, implicarea BEI în facilitarea bugetului uh, comunitar pentru finanțarea investițiilor în anii ce urmează. Cred că trebuie să luăm notă în, această, în acest proiect de rezoluție de succesul, aș spune, pe care l-a avut BEI în uh, îndreptarea către ceea ce aș numi uh, finanțare inovatoare prin politica de coeziune și finanțarea IMM-urilor, uh, dezvoltarea instrumentului Progress și a instrumentului Jessica. De asemenea, salutăm în această rezoluție hotărârea Uh, grupului uh, BEI, uh, pentru că este implicat aici și FEIUL, să colaboreze mai bine în viitor pentru a dezvolta în continuare acest tip de inițiativă. Și acest mix Uh, în cadrul politicilor uh, europene cu finanțarea care provine de la BEI sau de la piețele financiare în general. În acest context, dați-mi voie să spun că ar trebui să fim mai uh, pronunțați în ceea ce privește obligațiunile pentru proiecte. Cred că obligațiunile pentru proiecte sunt văzute astăzi ca principalul mod de a uh, înainta în ceea ce privește investițiile uh, mari în infrastructură în anii următori. Comisia spune că vom avea nevoie de 500 de miliarde de euro pentru uh, infrastructura TNT acesta nu vor veni din senin, ci trebuie să vină din uh, obligațiuni uh, pentru proiecte, așa încât uh, o să depun unul sau două amendamente pentru a întări rolul BEI în creșterea funcției de pârghie a bugetului european și rolul BEI în căutarea de noi instrumente care ne vor permite să facem față cu succes proiectelor mari de, infrastructuri, de infrastructură, telecomunicație, telecomunicație, energie și așa mai departe pentru că, în mod tradițional, acestea au fost uh, finanțate de la bugetul uh, comunitar. Susțin uh, Uh, cu ardoare importanța acestei rezoluție uh, în uh, contextul actual. Mulțumesc. Alți raportori, domnul Cuț, doriți să luați cuvântul? Nu? Sven. A fost mai rapid decât m-am așteptat. Asta nu înseamnă că o să vorbesc în numele de acum, deși am primit niște mesaje ciudate de la colegi. Aș, o să spun câteva cuvinte generale. Aș uh, dori să ne gândim din nou la modul în care ne putem apropia mai mult de data 2009. Cred că este o chestiune de procedură. Poate că uh, Uh, membrii mai vechi pot să ne spună de ce în uh, anul 2011 discutăm despre 2009. Este ciudat având în vedere criza uh, financiară și economică. Mulțumesc pentru acest raport. Trebuie să subliniez că în mod deosebit partea referitoare la instrumentele offshore și paradisurile fiscale poate să uh, contureze și mai mult ceea ce se întâmplă în BEI în această uh, în acest context al crizei. Ceea ce lipsește în raport și vom avea amendamente în această direcție, sperăm să lucrăm împreună în această privință, e bine, cred că dimensiunea de mediu a noilor investiții și a strategiilor de creștere această dimensiune lipsește. Sigur, este un rol tradițional pe care verzii l-au pentru a învăța pe socialdemocrați în legătură cu economia verde. O să continuăm să facem acest lucru este un capitol despre care este nevoie. Când vorbiți la 11-13 la proiectele pentru proiecte, obligațiunile pentru proiecte, acestea sunt uh, importante pentru a duce la o transformare ecologică a economiei noastre. La alineatul 17 uh, acolo există o remarcă prea generală pentru a spune că Practic, toate infrastructurile de transport, toate tensurile sunt uh, un lucru cu care suntem de acord. Din nou, trebuie să punem un accent pe o uh, metodă durabilă de transport. Nu are sens să investim sume mari în infrastructură uh, și să nu avem în vedere schimbările climatice. Este o simplă irostire, irosire de fonduri și pentru asta e nevoie de clarificări. O altă chestiune pe care o considerăm a fi importantă este eficientizarea Uh, comportamentului uh, băncii atunci când vorbiți de finanțarea sectorului energetic. Ați spus că ar trebui să se pună accent pe energiile regenerabile, uh, însă vorbiți mai de țările în curs de dezvoltare. Cred că trebuie să avem o furnizare 100% din energiile regenerabile. Uh, acest lucru nu poate să fie pus de acord cu anumite comportamente în acest domeniu ale băncii. Uh, se susține uh, energia regenerabilă, însă în același timp finanțează proiecte care contravin obiectivelor pe termen lung din punct de vedere al schimbărilor climatice, cum ar fi centrala din Slovenia Uh, s-au uh, dat 550 de milioane de euro pentru aceasta. Acest, un astfel de proiect o să ducă la irosiri de fonduri și neîndeplinirea unui obiectiv ambițios și acest lucru ar trebui să fie uh, în conformitate cu uh, media de temperatură pe care ne-am uh, propus-o. Uh, cota de emisii a Sloveniei uh, ar fi înghițită de uh, funcționarea în continuare a acestei centrale. Deci banca face exact opusul a ceea ce am uh, hotărât și votat aici și la ceea ce ne-am angajat pe plan internațional. Cred că acest lucru trebuie arătat foarte clar și este o problemă care se referă la comportamentul investițional european. În afară de asta, Cred că trebuie să arătăm foarte clar că uh, dorim să avem o raportare mai clară atunci când este vorba de modul în care au folosit uh, fondurile, dacă s-au dus la IMM sau la corporații mai mari. Acest lucru trebuie să fie mai transparent. În plus, am dori să știm cum uh, obligațiile de raportare la mijlocul perioadei uh, au fost îndeplinite. Probabil că aș trebui să spun că acestea sunt chestiunile cheie pe care le vom ridica. Viabilitatea, durabilitatea și, în plus, eficientizarea standardelor verzi și uh, drepturilor omului în investițiile vei. Nu am uh, lista raportorilor din umbră. Uh, Remo. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Cutaș pentru um, activitatea depusă în ceea ce privește acest proiect de raport. Împărtășesc cu raportorul această necesitate de a întări sarcinile uh, BEI în ceea ce privește creditarea IMM-urilor. De asemenea, împărtășesc viziunea domnului Cutaș cu privire la necesitatea de a orienta um, BEI în viitorul apropiat pentru a atinge o convergență macroeconomică efectivă în țările din Uniunea Europeană. După cum știți, dragi colegi, anul trecut încât uh, multe țări din Europa de Nord și uh, Centrală au început să crească considerabil, în timp ce multe țări mediteraneene au continuat să cadă în recesiune. Trebuie să prevenim divergențele economice, iar BEI ar trebui să joace un rol important în această privință în viitor. De asemenea, sunt de acord cu um, declarația care spune că BEI trebuie să emită obligațiuni pentru a finanța infrastructuri la nivel european. În acest sens, cred că BEI ar putea să facă un clasament al priorităților folosind uh, metode precum analiza cost-beneficii pentru a realiza în proiectele propuse de investiții cele mai mari uh, efecte multiplicatoare pentru PIB-ul european. Aș vrea să adaug la proiectele energetice menționate de raportor proiecte legate de transportul de marfă în sectorul feroviar din Europa. Aș propune ca o prioritate a BEI extinderea rețelei transeuropene de transport de marfă uh, în port, către porturile mediteraneene. Aceasta ar asigura o legătură între piețele europene și ar îmbunătăți integrarea economică europeană. Referitor la rolul de dezvoltare al BEI, Cred că, chiar dacă este important uh, să existe mai mult personal în domeniu, este și mai important să lucrăm uh, mai mult cu tot mai mulți actori locali Astfel vom putea construi o forță de lucru care să preia conducerea și managementul diferitelor proiecte odată ce acestea vor fi finalizate. Și, în fine, sunt de acord cu obiectivele principale ale BEI și activitățile de anul trecut, mai ales acum că unele țări europene suferă un deficit de credite foarte important în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc, Gay Mitchell! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest raport. Ca fost raportor cu privire la BEI, știu uh, de la prima mână cât de bine s-a lucrat pe acest raport. Dar nu prea percep BEI-ul ca fiind un actor proactiv în uh, a aduce un răspuns la nevoile actuale parcă nu uh, privim Beiul ca un actor major, ca un fel de mm, actor care s-a implicat uh, în crize încă din uh, anii 30. Nu știu parcă a fost un summit cu Banca Europeană de Investiții. Uh, sau uh, președintele Van Rompuy uh, și președintele Băncii Europene de Investiții, cred că ar trebui să se întâlnească mai mult. Cred că ar trebui să invităm sau să avem rapoarte pe termen uh, scurt care să um, prezinte aceste microproiecte sau microinvestiții. Trebuie să vedem care este valoarea adăugată pe care au adus-o la criza actuală cu care ne confruntăm. Ce au făcut uh, angajații? Știm ce a făcut Banca Centrală Europeană, știu ce au, știm ce au făcut alte instituții, dar cred că nu știm suficient ce face Banca Europeană de Investiții și cred că ar putea să facă mult mai mult, sau cel puțin ar trebui noi să știm mai mult despre ceea ce face. Uh, Așa cum uh, spunea și Sven, uh, e un pic cam uh, ciudat să analizăm raportul din 2009 în 2011, dar trebuie să vedem ce vor face și în viitor și în acest sens, cred că va trebui să avem o viziune la nivel macro și cred că noi, ca și membrii ai acestei comisii, trebuie să aflăm ce are de spus președintele BEI. Poate nu ar trebui să vină neapărat la o reuniune a noastră, dar să ne transmită un raport sau un document de câteva pagini cu privire la rolul instituției sale și abia atunci noi putem să ne uh, să apreciem dacă acest, această bancă joacă un rol eficient, așa cum ar trebui să o facă în contextul crizei actuale. Mulțumesc! Avem uh, un reprezentant al BEI aici, pe domnul Quen Așa că dacă dorește să răspundă rapid, îl rog să o facă, pentru că în câteva momente începe votul. Avem un minut, știu că e puțin nedrept, dar vă rog să vă străduiți. Mulțumesc! doamnă președinte. Așa este. Foarte pe scurt, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea sa excelentă și pentru buna cooperare pe care am avut-o în elaborarea acestui raport. În primul rând, subliniază faptul că uh, suntem de acord cu observațiile doamnei Hubner cu privire la importanța noilor instrumente financiare la care lucrăm. Aș folosi doar trei cuvinte pe care le-a spus și președintele Meistat. Acestea trebuie să fie simple, deci simple pentru a fi transparente, catalitice pentru a reuni și alți actori și ar trebui să Uh, valorifice banii la maxim pentru a produce efecte multiplicatoare. Luăm în serios observațiile domnului Gigold, a fost la Luxemburg recent când am discutat aceste proiecte, susținem uh, politica Uniunii Europene și nu pot accepta să nu facem acest lucru, pentru că altfel nu mai avem niciun motiv să existăm. Și în fine i-aș spune domnului Mitchell că luăm în serios apelul dumnealui. Președintele Meistat a fost în Comisia Econ în septembrie și este dispus să revină aici oricând. Așa că dacă vreți să elaborăm și un raport, să explicăm cum am adus, cum am acordat creditare cu mai mult de 50 de miliarde de euro pentru IMM-uri, pentru coeziune și pentru combaterea schimbărilor climatice în perioada de criză, atunci suntem dispuși să o facem. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Cutaș, doriți să răspundeți? Am doar un răspuns scurt. Le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această dezbatere și sunt sigur că vom găsi o soluție pentru toate întrebările pe care le-au adresat, inclusiv uh, pentru problema verzilor. Și aștept uh, amendamentele dumneavoastră pentru a avea o bază de discuție. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă reamintesc că timpul, uh, că 7 februarie este termenul de depunere a amendamentelor, 28 februarie termenul până la analiză, iar votul în Econ pe 15 martie, iar votul în Comisia de Control Bugetar pe 28 februarie pentru aviz și în aprilie vom ajunge în plenară. Mulțumesc, acum trecem mai departe. Trecem mai departe la vot. Yeah. I'll give everybody a few minutes to sort Mai avem câteva minute. Are toată lumea cartela de vot?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 toată lumea care este vinovată că nu are cartelele de vot să mă anunțe. Se pare că avem doi membri ai ECR fără cartela de vot. Mai e și altcineva? E toată lumea prezentă? Se pare că ne-am pierdut un vicepreședinte. Aveți cartelă? Putem să ținem socoteala oricum, deci avem doi de la EGR, unul de la PPE, mai e cineva fără cartela de vot, să, avem, să facem un vot test. Deci, vă rog să apăsați pe buton, numai pe butonul cu smiley. Văd că nu toată lumea apasă pe buton, îmi dau seama, pentru că numai 37 de oameni uh, au uh, introdus cartela, dar numai 34 au apăsat pe buton. 35 acum, 36, bun. Cred că suntem pregătiți de plecare. Deci, ne referim acum la voturile pe raportul domnului Cutaș în ceea ce privește sisteme de pensii europene adecvate, durabile și sigure. Primul vot este pentru amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Nu e o listă foarte bună de vot. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că ar fi mai bine să avem un vot electronic. S-a deschis votul? A votat toată lumea? Bun, deci avem doi membri de la ECR și unul de la PPE care votează mă contrar, deci se anulează unii pe alții. Deci avem 28 de voturi pentru, 10 împotrivă, așa încât amendamentul se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? De fapt, este un vot pe părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă prima parte. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A doua parte devine caducă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să facem o verificare electronică. Votul s-a închis, un scor foarte strâns. Cum votați? Deci, am patru voturi în plus pentru. E bine? Bun, deci se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. În două părți. Partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Primesc semnale mai confuze. Cine este împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul C. Avem o singură parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. În două părți. Partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Da, o să verificăm partea a doua. Deci am deschis votul pentru partea a doua. A votat toată lumea? Bun, votul s-a închis și în mod clar se adoptă indiferent de ce fac uh, cei fără cartele de vot. Compromisul E în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 48 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Proiectul de compromis F. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. O să verificăm totuși electronic. Compromisul F. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și este respins în mare măsură. Deci respins. Avem voturi individuale. Deci amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Tot restul devine caduc. Bun, deci totul devine caduc. Compromisul G. În două părți. Partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Trecem astfel la compromisul H. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul K, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că ar fi mai bine să verificăm 86. Avem 2 în plus. 2 conservator, 2 PP împotrivă, împotrivă. Deci avem 3 împotrivă. Deci, se respinge. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Eu am altceva pe lista raportorului. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar mai bine verificăm 104. Se adoptă. Ce fac cei fără cartelă? Se abțin. Bun, deci se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106. Nu, mai bine verificăm. Dar dacă ridicați mâna e mult mai simplu. Deci 105, verificăm. Se respinge. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm 108. se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Dar mai bine verificăm. 116. Am votat toată lumea, dar deci se adoptă. Următorul pare să fie 124. Deci amendamentul 124. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 102, 171 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 125 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 126 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 127 pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 128 pentru, împotriva, abțineri, mai bine verificăm 128. Se adoptă. 129 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, nu, a devenit caduc. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua poate, fi, poate rămâne singură? Da. Bun, deci partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 133. Două părți. Partea întâi pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 134. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 135 pentru, împotrivă, abține. Mai bine verificăm. Se respinge destul de mare majoritate. 136 pentru Împotrivă. Vă rog, dacă văd doar trei mâini, trebuie să facem un vot electronic. Deci 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm 139. A votat toată lumea? Se adoptă. Compromisul O. În două părți. Partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul P. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 164. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 165. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 16, textul original, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 168, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 168, pentru împotriva abțineri, se respinge. Compromisul Q, în trei părți. Partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. Mai bine verificăm partea a doua. A votat toată lumea. Se adoptă. Partea a treia. Cine asta pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, nu, devine caduc. 174 pentru, împotrivă, deci 173 pentru, 174, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, Alinatul 18, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar mai bine verificăm 177. it's open. Right, vote is open now. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 181. Restul devin caduce. Cine este pentru? 181. Împotrivă. Abțineri. Respins. 183. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru 185 pentru câteva mâini în plus, vă rog, hai. O Cine este pentru? Împotrivă. respins. Compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul S. Compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Respins. unu pentru împotrivă, abțineri, respins. 192 e același, în ce scuze, spune președinte. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100, restul devin caduce, 197 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 197, vă rog. Respins. Trei respingeri suplimentare. 198. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 199 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 200 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 201 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 202 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, cred, dar mai bine verificăm. 202. A votat toată lumea și trebuie să adăugăm 3 împotrivă, deci se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri. 203, vă rog, din nou. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 204. 205 pentru. Abțineri. Adoptat. Să verificăm 205. Pentru că a fost oarecum un vot strâns. Se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a doua, Cine este pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Dar să verificăm a doua parte. Votul s-a închis și se adoptă. Și acum un vot electronic uh, al raportului în forma sa modificată pentru. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. și uh, 3 voturi la plus, 35 pentru, 6 împotrivă, 4 abțineri. Deci felicitări raportorului. Ați făcut o treabă bună. Vă rog să vă așezați. Trecem la punctul de pe ordinea de zi 13, conglomeratele financiare. Right, could we have quiet, please? Vă rog să faceți liniște, vă rog, astfel încât uh, Teodor să poate să își prezinte proiectul de raport. Vă rog, vrem să recontinuăm uh, activitatea. Deci, deci, este vorba de proiectul de raport al lui Teodor Stolojan privind uh, conglomeratele financiare. Teodor, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Obiectivul acestui proiect de directivă este să îmbunătățească uh, supravegherea suplimentară a entităților financiare într-un conglomerat uh, financiar. Consiliul și Comisia au propus să atingă acest obiectiv în doi pași. Primul pas este așa numita soluție uh, rapidă a directivelor existente legate de supravegherea suplimentară și acesta este uh, obiectivul unui proiect de directivă propus de comisie. Al doilea, a doua etapă, al doilea pas, care va fi realizat uh, până la sfârșitul acestui an este o revizuire fundamentală făcută de către Comisie pe această temă și vom uh, primi probabil propuneri de la Comisie în anul următor. Unde ne aflăm cu acest proiect de directivă? Desigur, Comisia așa elaborat propunerea pentru prima etapă și ne-a transmis-o și de asemenea avem privilegiul că Consiliul a convenit deja, a fost de acord în legătură cu modificările necesare pentru directivele existente. Ceea ce prezentăm astăzi sunt amendamente, propunerea noastră de amendament la proiectul de directivă al Comisiei și amendamentele noastre sunt deja corelate cu majoritatea amendamentelor Consiliului. Înainte de a sublinia cele mai importante amendamente propuse în raport, aflat în fața dumneavoastră, aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc consultatului de la Comisie, domnul Ivor Vanes, care a fost uh, de mare ajutor uh, în uh, elaborarea acestui proiect de raport. Sunt uh, multe schimbări de natură tehnică pentru a face coerente directivele existente cu ceea ce a rezultat în urma tratatului de la Lisabona, cu ceea ce a rezultat din directivele noastre cu privire la noile autorități de supraveghere europene și asta e vorba aici de terminologie și corelarea tuturor acestor regulamente și directive. Ce am făcut în acest raport? În primul rând, am uh, introdus uh, modificări legate de directiva privind solvabilitatea 2, directiva privind industria asigurărilor. Acesta urmează să devină, să intre în, în vigoare în 2012. Consiliul a introdus amendamente la directiva Solvabilitate 2. un alt amendament, sau mai bine spus, alte amendamente, se referă eh, la autoritățile europene de supraveghere. Am arătat foarte clar că toate liniile directoare generale care sunt elaborate de aceste autorități europene eh, vor fi făcute într-o comisie uh, mixtă un alt uh, set de amendamente vizează o transparență sporită în domeniu, activitatea de supraveghere a conglomeratelor financiare. Aș uh, sublinia amendamentul cu privire la uh, lista și structura conglomeratelor financiare care ar trebui să fie publicată. Aș vrea să vă spun că astăzi lista conglomeratelor financiare este secretă. Ea nu este publică. Am propus să includem uh, companiile uh, mixte de holding și să definim ce înseamnă acesta în supravegherea suplimentară și, de asemenea, să introducem pe administratorii de fonduri de investiții alternative. Am elaborat de asemenea un amendament care vizează introducerea testului de rezistență la nivelul fiecărui conglomerat financiar. După cum vă așteptați, probabil, există o activitate de lobby uh, în jurul acestui proiect de directivă. M-am întâlnit deja cu unii reprezentanți ai uh, industriei financiare, și anume sectorul bancar și de asigurări, în mod deosebit. General vorbind, eu fost de acord cu propunerea Comisiei și a Consiliului. Există însă o serie de rezerve legate de uh, testele de rezistență. Principala declarație vine din partea industriei de asigurări și anume să nu se creeze un teren de egalitate în această industrie. Se tem că o companie de asigurări care este inclusă într-un conglomerat financiar, ar trebui să fie supusă unui test de rezistență, și o companie de asigurări similară care nu îndeplinește pragul necesar, nu este supusă testului de rezistență. Acestea sunt principalele obiecții uh, pe care am înțeles că le au reprezentanții industriei de profil cu care m-am întâlnit. urmează să fie organizate și alte întâlniri uh, cu privire la această, acest proiect de directivă. Acestea sunt principalele schimbări pe care le propunem. Și după ce vom primi observațiile și amendamentele dumneavoastră, vom iniția discuțiile cu Consiliul pentru a încerca să ajungem la un compromis Chiar dacă în proiectul nostru de raport nu sunt cuprinse multe amendamente care diferă de amendamentele Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Peter. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut amendamentele raportorului, să felicit, să-l felicit și să felicit echipa care a făcut uh, și mai ales uh, lisabonizarea solvabilității 2 directive. De asemenea, biroul meu a încercat uh, să vină cu amendamente și nu este obișnuit ca noi să fim de acord cu totul, însă acest Cred că e vorba de o cooperare utilă, nu este prima oară când se întâmplă acest lucru, dar uh, cred că acest lucru va duce la un rezultat bun dacă facem lucrul așa cum trebuie. Cred că amendamentele uh, dumneavoastră se referă la niște reașezări și o să vă spun de ce nu susțin unele dintre acestea. De pildă, salut uh, amendamentul 31 care cere Comitetului Mixt să aibă uh, uh, evidența tuturor acestor amendamente. Cred că ați menționat acest lucru, rolul pe care trebuie să îl extindem uh, pentru autoritățile uh, de supraveghere europene. Aceste entități trebuie să fie legate de serviciile de credit și de asigurare ale acestor entități. Apoi, amendamentele la propunerea Comisiei, instituirea unor colegii suplimentare Cred că acest lucru trebuie să-l analizăm într-adevăr unele chestiuni sunt suplimentare. Nu trebuie să creăm un nivel de colegii. Avem aceleași autorități de reglementare care fac același lucru, care analizează aceleași companii. Cred că este uh, o complicație inutilă de a crea noi colegii sau uh, de a impune acest lucru uh, autorităților. Resursele pe care le au aceste autorități sunt destul de limitate și cred că ar fi o complicație inutilă. Am o serie de preocupări în legătură cu competențele care au fost sugerate pentru acest uh, comitet mixt de către raportor. Uh, susțin uh, faptul ca Parlamentul să clarifice nivelul necesar și să explice competențele comitetului primul, dacă se poate sau nu, aspira să dăm personalitate juridică acestui comitet nu este posibil. De aceea, amendamentul 23, pe care vă invit să îl revizuiți, dacă se poate, uh, vorbește acolo de autoritatea uh, juridică uh, competentă. Poate că nu este potrivit să procedăm așa acum. Trebuie să clarificăm rolul EOPA, EPA și EBA și Uh, al Comitetului de, a Riscului Sistemic uh, în acest uh, sens. În ceea ce privește amendamentul 39, testele de rezistență la care v-ați referit, poate că este prea mult uh, dată discreția uh, rolului uh, Comitetului de Coordonare. Uh, cred că ar trebui să devină ceva mai specific în viitor, însă trebuie să recunoaștem ceea ce uh, poate să uh, facă. Dacă ar fi să ne bazăm pe agenții să îndeplinească um, funcția acestui comitet comun mixt, poate că va trebui să așteptăm multă vreme. Însă, în loc să publicăm testele de rezistență pe internet, cred că acest lucru s-ar putea uh, baza pe uh, supraveghetorii de acasă. Mă interesează unde ne îndreptăm în ceea ce privește implicarea băncilor, a conglomeratelor care au o diversitate de instrumente financiare cu care operează, în ce se vor îndrepta, ce proporție, ce echilibru uh, va exista în uh, ceea ce privește acest uh, trading, proprietary trading. Cred că trebuie să începem această discuție, dacă nu am discutat deja în legătură cu ceea ce cred americanii că este acest rol. V-aș sugera o perspectivă de Uh, stabilitate financiară să vă extindeți amendamentul 52 pentru a interzice uh, investițiile sau să le limitați la 3% uh, din capitalul lor, 3% din uh, capitalul de gradul 1 care uh, este disponibil în mare formă sub formă de lichidități. Mă interesează punctul de vedere al altor colegi. Este interesant că putem să discutăm despre acest lucru acum și sunt gata să urmez sugestiile altora. Mulțumesc foarte mult și Uh, trebuie să uh, vă spun că sunt raportorul din umbră al ALDE. În general, sunt de acord cu ceea ce s-a spus și în mare parte cu proiectul de raport. Zona care m-a interesat atunci când l-am citit a fost uh, modul în care se fac aceste teste de rezistență și cred că este o idee bună ca acest comitet comun să aibă sub control ceea ce se întâmplă și să nu existe decalaje, astfel încât totul să decurgă lin, astfel încât să nu existe o dublă supraveghere în anumite domenii și niciun fel de supraveghere în alta. Trebuie să și cred că am reușit să realizăm acest lucru. Amendamentele veghează ca acest lucru să se întâmple. Am fost puțin derutată în legătură cu numărul de colegii suplimentare de care avem nevoie și uh, m-am gândit încotro ne îndreptăm, complicăm oare și mai mult lucrurile, încât uh, vă îndemn să verificăm din nou acest lucru. Uh, mă bucur că ESMA a fost introdusă în acest text și valorile mobiliare. Apoi, în ceea ce privește statutul juridic uh, al uh, Comitetului uh, Comun, acesta nu are resurse umane suficiente, trebuie să ne asigurăm că resursele potrivite sunt canalizate pentru supravegherea activităților pe care și le-a propus. Cred că este un uh, organism care trebuie să se dezvolte și să aibă mai multe resurse, însă trebuie să ne asigurăm că nu îl omorâm împovărându-l cu lucruri pentru care nu are resursele necesare. Așa încât uh, să ne gândim la niște sisteme alternative care există. Cred că este important că acesta există, uh, trebuie să îl încurajăm și nu să-l omorâm. Uh, nu cred că o să am uh, un număr mare de amendamente, uh, ci am verificat că am subliniat ceea ce trebuie. Philip Lambert este următorul raportor din umbră. In deference to, uh... Sincer să fiu, spre deosebire de expertiza um, considerabilă a antevorbitorilor mei, eu vorbi foarte succint. Mulțumesc raportorului pentru raportul său. În esență, nu avem foarte multe amendamente, însă avem o întrebare majoră care se referă la următorul fapt. Știm că această directivă se aplică entităților reglementate. În ce măsură există în acest domeniu vehicule nereglementate cu scop special care ar putea să ajungă pe web și să nu fie reglementate? Se poate face ceva în acest domeniu, astfel încât să ne asigurăm că structurile precum conglomeratele nu uh, scapă reglementării. Cred că trebuie să reglementăm acest aspect. Altfel, susțin comentariile pe care Sharon și Peter tocmai le-au făcut. Și mulțumesc pentru această, acest draft bun și sper să ajungem la un acord. Mulțumesc, ok? Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu multe dintre observațiile care au fost făcute deja și am să-mi uh, limitez uh, comentariile. Raportul comisiei a fost unul puternic, iar raportul raportorului se bazează pe aceste lucruri. Eu am o întrebare mai degrabă. De ce uh, AIFM nu a fost inclus inițial în documentul comisiei. Exista vreun motiv pentru asta? Nu știu care va fi impactul includerii sale, câte companii din conglomerate vor fi afectate. Habar nu am uh, ce va spune uh, evaluarea de impact și de ce nu a fost introdusă inițial atunci când uh, a fost elaborat uh, raportul comisiei și nu prea știu de ce a fost omisă la început, dacă există vreun raționament pentru omisiunea sa. Poate că cineva de la comisie prezent aici ar putea să ne răspundă, pentru că atunci aș putea fi uh, mai în largul meu cu introducerea AIFM dacă aș ști de ce nu au fost introduse inițial. Deci este o întrebare și îmi cer scuze pentru acest lucru, dar oricum va stabili um, punctul de pornire pentru alte viitoare amendamente. Da, avem un reprezentant al comisiei, nu știu dacă poate răspunde de ce AIFM nu a fost introdus. Da, sigur, este o întrebare simplă. Pro- Propunerea a fost introdusă în sistem în iunie, iar EAFM nu, a fost, nu era publicată în jurnalul oficial la vremea respectivă. Acum depinde de dumneavoastră să discutați această chestiune, dacă vreți să le includeți acum că s-a publicat în jurnalul oficial. Deci a fost un motiv uh, tehnic foarte simplu pentru care nu am inclus. trebuie să vă spun că și eu m-am gândit că uh, ar trebui să fie inclus uh, EAFM, doar ce și uh, um, usiturile erau incluse. Vă rog, mulțumesc pentru comentarii. Sunt uh, dispus să colaborez cu raportorii din umbră și cu ceilalți și, bineînțeles, uh, și cu domnul Vanais și după aceea vom începe să discutăm cu Consiliul și cu Comisia, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult! Termenul este 2 februarie pentru amendamente, analiza amendamentelor 28, vot în comisie pe 21 martie și scopul este să ajungem în plenară în mai. Vă mulțumesc tuturor și acum trecem mai departe la punctul 14 de pe ordinea de zi, care se referă la schemele de garantare a asigurărilor. Raportorul este Peter Skinner. Voi încerca să fiu succint. Cred că schemele de garantare a asigurărilor uh, sunt uh, importante, după părerea tuturor, pentru că sunt complexe la nivel european și se bazează pe o serie de abordări diferite ale statelor membre. Toate sunt legate de protecția consumatorului și protecția contribuabilului. Uh, din păcate, guvernele nu doresc să se implice. Există interacțiuni cu uh, solvabilitatea 2 și, după părerea mea, și aceasta este o legislație de protecție a consumatorului. Și această legislație trebuie să fie luată în considerare. De aceea, uh, va trebui să ne modificăm puțin abordarea față de abordarea din sfera bancară. Am spus întotdeauna și sper că și colegii mă vor susține, uh, asigurările nu uh, sunt servicii bancare și invers. Cele două trebuie să fie separate în multe privințe și cred că trebuie să fie separate în mod clar știam că mm, IGS a trebuit să ajungă după adoptarea directivei referitoare la solvabilitatea 2. Oricum, uh, provoc pe toată lumea din sală să-mi spună dacă putem avea IGS, de ce nu putem avea și alte grupuri de suport, pentru că, practic, uh, capitalul circulă în Uniunea Europeană și este în interesul consumatorilor. Deci nu cred că um, Uh, acest sistem ar trebui să fie altul decât unul eficient care să permită schimburile de capital. Deci eu aș vrea o astfel de abordare. Nu uh, este un joc, era doar o piesă care lipsea din puzzle. Este o chestiune complicată și nu prea uh, există astfel de scheme în statele membre, dar um, după părerea mea, solvabilitate 2 indică faptul că trebuie să ținem seama de ce se întâmplă pe piață. Acestea trebuie să fie elementele care stau la baza oricărei scheme de garantare a asigurărilor. Deci trebuie să avem un principiu al țării naționale și nu o abordare a Uniunii Europene. Cred că atunci când un asigurător uh, eșuează, nu cred că dramele sunt la fel de mari ca în industria bancară. De aceea, autoritățile de reglementare sunt uh, mai responsabile de eșecul unei uh, companii de asigurări decât în cazul unei bănci. Bănci care se poate prăbuși peste noapte, după cum am vrut. Asta înseamnă o schemă de garantare a asigurărilor. Apoi am observat o creștere a vânzărilor de asigurări transfrontaliere. Știm că companiile de asigurări se înființează sub diferite nume în diferite state membre și au filiale, sucursale și așa mai departe. Și, bine, numărul lor este tot mai mic din cauza lucrurilor care s-au întâmplat. Uh, unii oameni cumpără asigurări de la companii și nici măcar nu știu în ce țară se află organismul de supraveghere principal. Și uh, o investigație în Uniunea Europeană subliniază acest lucru. De aceea, Uh, e nevoie să știm clar care sunt principiile după care funcționează sau nu astfel de scheme de garantare. Dacă folosim acest principiu al uh, statului național, atunci uh, cred că se permite acces total la sistemul de garantare, astfel încât acesta să coexiste cu alte sisteme. Cred că aș, aș vrea să vă întreb cei care au o atitudine critică au cumva dovezi cu privire la companii de asigurări care au eșuat atât de mult și au lăsat uh, oamenii fără niciun ban în buzunar. Au existat cazuri, dar catastrofele nu au fost atât de mari ca în alte părți. De aceea va trebui să um, fim precauți. Apoi există și rol pentru EIOPA în ceea ce privește aceste scheme de garantare, mai ales uh, referitor referitor la standardele obligatorii. Cred că putem să vorbim despre asta în legătură cu Omnibus 2. Apoi, poate că există și o definiție legală a IMM-urilor la nivel european. Eu am o problemă cu acest lucru în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca această schemă să acopere persoanele juridice dacă nu avem o astfel de definiție a unui IMM, este imposibil să găsim o soluție. În ceea ce privește finanțarea acestor scheme, Comisia a sugerat că vrea să aibă un fond ex ante. Eu cred că această cerință este excesivă și um, cred că uh, depășește cadrul uh, chiar și pentru sistemul bancar. Nu am văzut astfel de implicații pentru sistemul asigurărilor. Vă spuneam că aș vrea să îmi arătați astfel de dovezi de situații uh, atât de dramatice în sectorul asigurărilor. În ceea ce privește această, acest fond exante, cred că va încurca lucrurile dacă există un uh, fond ex ante, trebuie să se țină seama de două principii. Asigurătorii nu falimentează în masă, foarte rar falimentează și de aceea nu știu cât de bine ar fi să existe o astfel de schemă ex ante. Pe de altă parte, există uh, o diversitate foarte mare de scheme naționale de garantare a asigurărilor. Dacă se menține un astfel de sistem de, de finanțare, uh, cred că beneficiile nu ar fi foarte mari. Comisia știe foarte bine că există cerințe excesive de capital în directiva Solvabilitatea 2 există și cerințele de capital și apoi există o zonă tampon deci avem toate aceste lucruri în același timp. Avem agențiile de rating care fac evaluări economice ale cantității de capital disponibil. Deci de cât capital avem nevoie? Apoi există și autorități de intervenție. Uh, pentru că dacă facem acest lucru vom avea nevoie de mai mult capital și deci un sistem ex ante nu funcționează, este o povară suplimentară inutilă. Acestea sunt gândurile mele inițiale și aștept cu interes dezbaterile și discuțiile care vor urma. Okay, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Domnul Caras de la APP nu a putut să fie aici. Nu știu dacă există cineva care ar putea să ia locul. Văd că nu n-a indicat că dorește să vorbească. Olaf, poți să continui tu? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e deloc ușor. Mai mult sau mai puțin sunt de acord cu Peter. Cred că explicațiile din uh, Cartea Albă a Comisiei nu merg neapărat în direcția care m-ar convinge pe mine personal. Dar că modul în care a, parcurg ei acest lucru este necesar. Dar Peter este expert în asta. El s-a ocupat și de schemele de compensații și uh, Uh, e foarte clar că știe ceva mai bine decât mine și atunci mă întreb dacă este adecvat ceea ce se întâmplă în ceea ce privește această carte albă și asigurările, pentru că asigurările sunt într-adevăr un domeniu separat, așa cum a spus și Peter. Protecția consumatorului este extrem de importantă pentru comisie, dar aceasta nu este acoperită de solvabilitate 2 în multe privințe, așa cum a spus și Peter Poate este ciudat, pentru că întrebările mele nu sunt legate de raportor și nu sunt adresate raportorului, ci mai degrabă comisiei. Problemele concurențiale sunt acoperite în Cartea Albă? Așa cum ar trebui? Nici aici nu sunt convins. Stabilitatea financiară. Au existat uh, probleme legate de asigurări în timpul crizei financiare. Cartea albă menționează companiile de asigurări din Europa și modul în care au făcut uh, ei uh, față. Dar eu cred că dacă vrem ca piața unică să funcționeze, trebuie să avem niște dispoziții transfrontaliere. Este aceasta cea mai bună cale? Este un sistem prefinanțat? Firește. După cum știți, am spus și cred că o mare majoritate din această comisie a spus că trebuie să știm uh, ce povară punem în spatele sistemului financiar în acest moment? Cât vor plăti ei? Și după cum știm, ei nu plătesc niciun euro, nici o coroană, nici o uh, liră sterlină. Consumatorii sunt cei care plătesc pentru a beneficia de o piață unică funcțională. Eu nu știu foarte bine, sunt un pic derutat uh, Cred că ar trebui să avem o dezbatere mai aprofundată în cadrul comisiei și uh, cu raportorii din umbră și să ascultăm și părerile diverselor grupuri în ceea ce privește această propunere și modul în care ne ocupăm de ea. Mă interesează foarte mult să ascult și părerea comisiei pentru că trebuie să mă convingeți să aveți argumente mai puternice pentru aceste propuneri. Deci asta ar fi concluzia mea. Nu sunt deloc sigur, dar nesiguranța mea este la un nivel mai înalt. Mulțumesc, Vicky! Mulțumesc, doamna președinte! Vă mulțumesc că ați luat-o și înaintea uh, orarului și îmi pare rău că am pierdut uh, debutul uh, discursului uh, raportorului pentru că ați început mai devreme. Eu sunt un pic derutată și nu înțeleg de ce această problemă a schemelor de garantare uh, pentru asigurări sunt acoperite aici, pentru că asigurările sunt complet diferite de uh, serviciile bancare. Avem uh, asigurarea de viață, uh, care nu este legată neapărat, nu este un risc corelat cu condițiile economice. Uh, sunt expuse foarte mult și uh, Uh, șansa ca mai multe companii de asigurări să dea faliment în același timp nu este legată de riscurile din, de pe piața bancară. Și asta mi se pare ar fi principalul motiv uh, pentru care un fond masiv ex ante nu este neapărat necesar. Pentru că circumstanțele în asigurările fundamentale, deci nu vorbesc de reasigurări pentru că astea sunt diferite, dar uh, pentru asigurări sunt companii separate, diferite, care, dacă au un capital adecvat prin solvabilitate 2, ar trebui să fie protejate. Totuși, nu te poți apărea împotriva unei, uh, falimentului unei companii de asigurări și tocmai de aceea consumatorul are nevoie de protecția unei uh, scheme de garanție și statele membre au uh, abordări diferite în această privință. Unele au asemenea scheme, altele nu și asta poate fi derutant pentru consumator atunci când analizează produse care sunt oferite de uh, companii diferite cu sediul în uh, state membre diferite. Sugestia că cineva că ar trebui să trecem la un sistem pe deplin armonizat sau identic pentru a depăși această problemă este un pic exagerată din punctul meu de vedere. Cred că consumatorii pot fi uh, conștientizați de elementele diferite. Putem împărtăși elemente de bune practici, nu cred că avem nevoie de un fond uh, finanțat pe deplin. Am înțeles că există state membre în care industria plătește costurile de administrare și se redresează dacă există o cerere de uh, compensare mare și cred că această situație ar trebui să fie analizată și pentru alte uh, state membre. Cum am spus, nu cred că avem nevoie de armonizare de plină și nu cred că avem nevoie de uh, un uh, fond exante masiv. Am o întrebare legată de uh, evaluarea de impact a Comisiei. Cred că nu s-au uh, analizat și asigurările uh, pentru autovehicule și cred că aici există o logică diferită ca și la asigurările de viață. Și o să mă opresc aici. Mulțumesc. Astrid. Mulțumesc, uh, doamnă uh, președinte. O să răspund la întrebarea noastră, dar nu ca raportor de număr, pentru că nu sunt uh, uh, raportor din uh, umbră. Trebuie de asemenea să vă mărturisesc că nu am studiat în aprof Uh, mod aprofundat uh, acest proiect de raport. Însă am uh, o întrebare destul de simplă. Avem solvabilitatea 2. Avem noile structuri de supraveghere ale domeniului asigurărilor. Oare asta nu ajunge? Uh, thank you. I, I ought to... Mulțumesc că ar trebui să explic din nou faptul că domnul Caras a trebuit să facă uh, o prezentare a guvernanței economice uh, la IMCO, așa încât n-a putut să vină aici. Uh, am luat notă de asta și n-a scăpat. Uh, o va face. Peter și eu avem uh, niște preocupări uh, comune în ceea ce privește solvabilitatea 2 dar cred că întrebările pot să aștepte. Însă în solvabilitatea 2 am spus că ne-am așteptat la o, un regim de garanții și îndemnăm uh, Comisia în această direcție. Am uh, discutat cu ceva timp în urmă după solvabilitatea 2, în timpul unor consultări și încerc cu disperare uh, să mi amintesc ce am discutat atunci mi-amintesc uh, cât de mult uh, opoziție vehementă a existat din partea industriilor de profil în unele state membre, pentru că nu uh, doreau niște regimuri care să ducă la fonduri suplimentare în diverse bugete. Deja există o diversitate în statele membre în acest uh, sens. Uh, garanțiile ar trebui să fie uh, un lucru la care să se recurgă în ultimă instanță. Consumatorul nu își bate capul uh, să se gândească care este lucrul cel mai periculos pe care poți să-l faci. Și va exista întotdeauna presiunea să existe o plată rapidă din garanții uh, în loc să se recurgă la uh, răbdare. Așa încât oamenii trebuie educați uh, pentru a ști că lucrurile nu se pot petrece imediat. Nu este ca în domeniul bancar unde dintr-o dată te trezești că nu mai ai bani pentru cheltuielile de uh, zi cu zi și asta poate să-ți distrugă viața. Dar, uh, dată fiind gama mare de asigurări, s-ar putea să existe zone în care să spui uh, ar fi urgent să se facă asta și nu asta. Prin urmare, nu sunt pentru o soluție universală nu suntem în fața unui buzunar plin cu bani din care se uh, fac uh, plăți. Uh, avem și solvabilitatea 2, așa încât criticăm Comisia că a venit cu o propunere în acest sens, chiar dacă ea nu este tot atât de directă ca propunerea pe care o avem în fața noastră. Nu mai am un Uh, vorbitor pe listă. Raportorul ar dori să audă punctul de vedere al Comisiei. Mulțumesc raportorului, mulțumesc celor care au intervenit în discuție. Cartea albă prevede o armonizare minimă, după cum știți, a diferențelor de sistem din diferitele state membre. 12 țări din Uniunea Europeană au un astfel de sistem. Acolo unde nu există, au existat uh, probleme uh, am văzut uh, un impact uh, asupra crizei. În uh, Cartea Albă am enumerat motivele pentru care un astfel de sistem este necesar, am tras învățămintele necesare din criză. Activitățile transfrontaliere sunt pe cale de a se intensifica. și trebuie creat un uh, teren de egalitate pentru companiile din uh, diferitele uh, țări. Ce propunem, așa cum am spus, este un sistem minim. Avem enumerate în Cartea Albă o serie de domenii unde trebuie să se facă armonizarea, după părerea noastră, însă există o latitudine uh, Uh, semnificativă a statelor membre de a-și menține tradiția pe care o au. Suntem uh, uh, pe cale de a analiza reacțiile pe care le-am primit la această carte albă și așteptăm rezultatul acestor consultări și, de asigur, așteptăm urmarea acestei discuții și o să vă prezentăm uh, toate detaliile de care aveți nevoie. În ceea ce privește uh, asigurările de autovehicule, acestea sunt excluse din această directivă pentru că ele sunt cuprinse sau fac obiectul unei alte directive. Însă o să revenim cu uh, detalii suntem în esență aici pentru a asculta propunerile dumneavoastră. Peter, ai din nou cuvântul. Pentru a răspunde la o serie de puncte care au fost ridicate în discuție, uh, Vicky a spus că uh, reasigurarea uh, este um, un regim business to business. Aș vrea să preiau ceea ce s-a spus în legătură cu rolul ESA și să răspund colegii care reprezintă PP-ul ea, desigur, uh, ridică puncte în care uh, critică uneori aceste uh, rapoarte. Nu, nu există garanții poate numai regimul de garantare prin asigurări și este un punct pe care l-am discutat Uh, sigur, e vorba de o abordare coerentă și cred că uh, vedem o armonizare minimă din partea Comisiei. Dar dacă uh, ceriți, cereți o structură ex ante prefinanțată, dacă de asemenea, vă referiți la problema persoanelor juridice și persoanelor fizice. E bine, trebuie să Uh, avem uh, o coerență în acest sens. Poate că Comitetul uh, Comun ne va, Comitetul Mixt ne va ajuta, dar dacă va exista uh, o prefinanțare în acest sens, nu uh, urmez logica dumneavoastră. E vorba de un 5%, un eșec potențial în decursul unui an. Trebuie să punem capăt acestui tip de gândire este o reacție exagerată și cred că s-a mers puțin cam prea departe. Mulțumesc foarte mult. O să vă reamintesc de termenul de depunere a amendamentelor. Nu, analiza proiectului de raport pe 28 februarie. Trebuie, ai un, uh, o lună să-ți faci raportul, amendamentele 11 martie, 13 uh, martie, uh, în comisie 30 mai și discuția în plenară în iunie. Nu am altceva de comunicat la diverse. Data următoarei uh, Uh, întâlniri nouă uh, pe 1 uh, februarie. Așa încât am terminat întâlnirea mai devreme. Mulțumesc, dragi colegi!